pe baza principiilor pe care le-am înscris în raportul uh, meu și sper că acest raport va fi votat cu o majoritate mâine. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, uh, doamnă McCarthy. Uh, am încheiat dezbaterea. Votul are loc mâine la ora 11.30. Și acum, recomandare pentru a doua lectură, raportul doamnei Gressel în Uh, ceea ce privește regulamentul uh, privind uh, Olaful și investigațiile. Raportarea are cuvântul 4 minute. Ați ajuns aici mai repede decât credeam, spune vorbitoarea. Domnule comisar, domnule președinte, doamnelor și domnilor, vorbim despre o etapă dificilă în activitatea OLAF. Au avut loc foarte multe cazuri de fraudă și avem foarte multe probleme cu auditorii și cu Comisia de Supraveghere, cu Comitetul de Supraveghere și aș dori ca această chestiune să fie rezolvată. În primul rând, construirea oficiului uh, respectiv uh, și structura respectivă uh, a dus la fel și fel de probleme pentru că trebuia să fie cumva pe măsura sistemelor juridice din statele membre. Ne confruntăm cu problema controlelor interne, a sistemelor care există, iar acum totul este apasă pe umerii directorului general, iar conform regulamentului, uh, directorul general este omniprezent și atotputernic și lucrul acesta e valabil din 1999 E un proces uh, lung uh, care a început în 2008 uh, în Parlament, a ajuns la o structură mai democratică, la un sistem de verificare și de, echilibru al puterilor și care ar trebui să-l protejeze și pe directorul general. Uh, Uh, și uh, ne-am gândit, uh, am analizat legalitatea anchetării procedurilor și am analizat și hotărârile Curții Europene de Justiție iar uh, Olaful a folosit de foarte multe ori, din păcate, metode greșite aici, iar um, în 2008 propunerile de reformă făcute de Parlament pe baza unui text al Comisiei au fost modificate. Ele implicau un auditor intern independent. Noi am încercat uh, să introducem aici acest sistem de echilibrare a puterilor de verificări și de controle uh, care să se facă în mod regulat. În timpul uh, discuțiilor tripartite, uh, S-a, considerat de asemenea că procedura de supraveghere nu este ce ar trebui să fie, așa încât în acest moment trebuie să avem grijă, să, să ne gândim că e o persoană care uh, deține toată puterea și îngreunează viața Comitetului de Supraveghere. Uh, cunosc foarte bine activitatea și am făcut uh, câteva amendamente pentru a doua lectură și trebuie să ne gândim dacă ne putem permite să le respingem. Sunt foarte importante. Nu sunt amendamente care se adresează unei singure persoane, nu sunt uh, ad personam, dar există acolo niște greșeli structurale în modul în care a fost construit Olaful. ul Uh, iar uh, tendința este ca aceste erori să se înrăutățească. O a doua lectură ne poate să ajungem la o mediere și poate până la sfârșitul anului să ajungem la un rezultat. Am avut 11 negocieri tripartite Bart a venit la nouă dintre ele și nimeni nu a arătat vreun interes să mă ajute. Atunci când am cerut ajutor și totuși nimeni n-a sărit în ajutorul meu. Uh, cred că este și în interesul Consiliului să facem acest lucru și bănuiesc Consiliul nu-și va schimba foarte mult poziția. Uh, Consiliul cred că e format din oameni raționali și cred că uh, Eh, mai acceptăm încă trei luni de întârziere ca să ajungem la soluția corectă. Nu se pune problema dacă suntem pentru sau împotriva unui anume director general, însă vreau să rezolvăm problemele pe care nu le rezolvă textul și anume problema legalității metodelor folosite și accesul pe care trebuie să-l aibă Comitetul de Supraveghere la aceste proceduri iar textul trebuie să clarifice această chestiune. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, doamnă Gresle. Și acum dau cuvântul domnului comisar Semeta. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Astăzi discutați textul pentru temei juridic revizuit al OLAF. Textul este rezultatul unor negocieri îndelungate cu Consiliul care s-au desfășurat timp, pe timpul a șapte ani de zile și fiecare cuvânt acestui text de compromis a fost bine gândit, negociat și convenit de către cele trei Constituții pe durata trialogurilor din 2012. Comisia nu spune că textul final e perfect, însă totuși e un rezultat foarte bun la care s-a ajuns după negocieri intense din toate părțile. Dar să nu uităm că acest compromis va îmbunătăți uh, substanțial activitatea OLAF. Aceste îmbunătățiri sunt esențiale, mai ales pentru persoanele uh, implicate într-o anchetă OLAF. Conform noului regulament, uh, aceste persoane vor avea beneficii de traze pe urma unor drepturi procedurale sporite. Uh, apoi se va asigura uh, o activitate mai eficientă pentru OLAF, mai ales cu mai multe fonduri europene. Sigur, e foarte important pentru plătitorii de taxe din întreaga Europa. Comisia consideră că de aceea e indispensabil să se adopte acest text așa cum este el. Asta nu înseamnă că nu înțelegem că dumneavoastră v-ați exprimat uh, anumite îngrijorări. Uh, suntem conștienți că se poate îmbunătăți încă și mai mult cadrul legal al uh, OLAF, dincolo de această reformă. Totuși, suntem convinși de asemenea că cel mai inteligent mod de a o face E o abordare pas cu pas. Și un prim pas înseamnă să uh, păstrăm ceea ce am obținut la negocierile cu Consiliu. Trebuie să adoptăm uh, regulamentul revizuit fără amendamente, fără modificări, ceea ce ar uh, permite ca acesta să intre deja în vigoare luna viitoare și aceste îmbunătățiri să se vadă și în practică. Uh, un al doilea pas ar fi apoi să vedem cum putem îmbunătăți uh, și mai mult cadrul legal al OLAF. Uh, Comisia se gândește la două elemente, mai ales inspirându-ne de prima propunere comună pentru Biroul Procurorilor European. În primul rând, ar fi vorba de înființarea unui controlor independent pentru drepturile omului, persoană care să monitorizeze respectarea drepturilor fundamentale de către OLAF, uh, în fiecare anchetă a sa. Cea de-a doua măsură s-ar concentra pe măsuri de anchetă. Vorbesc aici uh, de anchetele sensibile, mai ales cercetarea, uh, percheziționarea birourilor, membrilor instituțiilor și confiscarea de documente. Uh, Procurorul European va avea nevoie de autorizații specifice pentru asemenea măsuri, de aceea noi considerăm că măsurile de anchetă OLAF ar trebui să facă și ele Uh, obiectul unor uh, cerințe mai severe de procedură. Amendamentele de astăzi se concentrează pe supravegherea OLAF uh, și acest comitet de supraveghere al OLAF, bun, el joacă un rol important, dar nu el este cel care trebuie să joace rolul pe care l-am menționat cu cele două funcții. Um, acest comitet nu a fost gândit ca bază pentru control general al anchetelor individuale OLAF Uh, membrii săi uh, sunt, uh, au și alte funcții și nu au răspunderi și obligații specifice care le-ar permite să joace acest rol. Eu consider că cooperarea dintre OLAF și Comitetul său de supraveghere trebuie să se bazeze pe acorduri de lucru convenite reciproc și eu pot uh, crede că noi jucăm rolul de mediatori neutri uh, pentru a ne asigura că OLAF funcționează eficient pentru a proteja interesele financiare UE în cadrul uh, juridic trasat de legiuitor. Trebuie să ne gândim însă și la alternative, cum ar fi cele pe care tocmai vi le-am descris. Comisia e gata să înceapă această muncă cu caracter de prioritate, întotdeauna în cooperare strânsă cu Parlamentul European Progresele însemnate obținute în discuțiile din ultimii ani pentru îmbunătățirea cadrului juridic OLAF, eficiența sa și protecția drepturilor fundamentale trebuie să fie și aplicate în practică fără întârziere. Deci sper că veți susține textul uh, adoptat de cele trei instituții și să ne continuăm cooperarea constructivă pentru a elimina și problemele puține care au mai rămas. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar Șemeta. Și acum vorbitorii numele grupurilor politice, începând cu uh, colegul Doici, un minut și jumătate. Tisztelt elnök úr, kedves uh, biztos úr, hölgyeim és uraim, három pontban igyekszem összefoglalni a uh, mondanómat. Domnule președinte, domnule comisar, domnilor și domnilor, o să încerc să rezum ceea ce vreau să spun în trei puncte. În primul rând, trebuie să spun că reforma OLAF și dezbaterea pe care o purtăm aici în Parlament se petrec în împrejurări total schimbate. Comisarul Maltes ne-a părăsit, și problemele procedurale au apărut ulterior. Cred că nu este vorba de Dali uh, aici, e vorba de Olaf. Pe baza informațiilor de care dispunem, ceea ce s-a întâmplat este că directorul general al Olaf a comis o serie de nereguli, nereguli uh, majore care, în cazul oricărui alt uh, oficial, dacă ar fi fost uh, alt uh, cineva în locul său, ar fi trebuit să demisioneze. Deci sunt împrejurări uh, excepționale. Asta a fost punctul 1. În al doilea rând, nu pot să fiu de acord cu comisarul Semeta. Tindem să spunem că nu poți să reduci un uh, decalaj ca acesta, pentru că nu faci decât să înrăutățești lucrurile. Am fost informat că doamna Macovei nu este aici, așa încât am uh, două minute, nu-i așa? Colegii de la PP mi-au spus că am două minute. Mulțumesc. Așadar, Punerea în aplicare a reformei în cadrul OLAF nu poate să fie făcută pripit. De aceea uh, susțin cele spuse de uh, doamna Gresle și propunerile de schimbare. Pentru că ceea ce încercăm de fapt să facem în acest uh, caz, doamnelor și domnilor, este ca mâine în Parlament să dăm un răspuns care să nu uh, implice noi contribuții pentru rezolvarea acestei situații. Această instituție, creată în 1999 și care de atunci a făcut multe și și-a adus uh, o contribuție semnificativă la transparența în Uniunea Europeană. Dar dacă votăm împotrivă mâine, uh, și nu vor fi niciun fel de schimbări, olaf nu va aduce soluția, ci va constitui o problemă, așa încât susțin această activitate. Mulțumesc, domnule Deutsch. Domnul Gaier, două minute. Evident. Domnule comisar, domnule președinte, doamnelor și domnilor, mâine trebuie să hotărâm dacă suntem de acord cu această reformă a OLAF care a fost convenită la trilaterală. Eu sunt de acord. S-au făcut pași importanti, s-au clarificat și s-au definit concepte cheie. Viitorul OLAF este foarte important. S-au clarificat toate chestiunile legate de reținerea datelor și prelucrarea datelor și de asemenea sunt prevederi foarte clare privind rolul directorului general. Trebuie să existe proceduri interne pentru controlul intern și trebuie să se supravegheze legalitatea activităților OLAF. Toate acestea sunt elemente semnificative care reprezintă un progres și mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră, domnului Balcitis. Există o serie de amendamente nu vreau să spun că amendamentele sunt nejustificate sau sunt uh, incorrecte. unele au fost înaintate de grupul meu. Dar Înțelegem foarte bine propunerile care au fost făcute, însă există o serie de riscuri legate de procedurile care urmează să fie adoptate. Comisia nu dorește să lungească procedurile mai mult. Uh, sunt câțiva ani de când se pregătește această propunere de regulament, iar președinția nu dorește să deschidă acest dosar din nou în grupul de lucru de la Consiliu. Am primit o scrisoare de la comisar pe 2 octombrie 2012 care spunea că dacă se acceptă rezultatele, atunci Consiliul uh, va reveni la poziția din iunie 2011, ceea ce îngreunează lucrurile. Nu sunt convins că aceste îmbunătățiri sunt atât de bune pe cât ar putea să fie. Există o serie de amendamente uh, care ar trebui să le îmbunătățească din partea PPE-ului, dar nu știu dacă le putem accepta. Mulțumesc. Domnul Mulder, un minut. Da. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Păcat că în lumina ultimelor spuse ale domnului Gaier nu este nimeni de față din partea Consiliului în această seară aici. Dar permiteți-mi mai întâi să felicit pe doamna Gresle care cu meticulozitatea sa obișnuită și-a dus la bun sfârșit misiunea. Acum câteva luni credeam sincer că rezultatul obținut era unul foarte bun, dar între timp uh, au, uh, au produs noi evenimente cu comisarul Dali și doamna le a crezut necesar să facă anumite amendamente. Cred că aceste amendamente nu sunt rele deloc și am și spus uh, problema mea este ce se întâmplă dacă le adoptăm. Oare Consiliul va stopa negocierile? Uh, cu adevărat. Poate că domnul comisar ne poate lămuri aici. O altă problemă, domnule președinte, ar fi eh, legătura între Comitetul de Supraveghere și OLAF. De aceea aș dori să vă fac o propunere, voi cere și uh, opinia comisarului, dar nu va fi oare util pe termen scurt să numim un, un comitet format din 2-3 înțelepți care uh, să aibă acces la activitățile OLAF și să dea un aviz Parlamentului și Comisiei ca să îmbunătățească legătura dintre comitetul acesta și OLAF. Mulțumesc. Mulțumesc și acum domnul Stas. Un minut și jumătate. Dank u voorzitter. Collega's, we hebben morgen... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mâine avem două opțiuni. Putem uh, să fim de acord uh, cu raportul doamnei Gresel și cu amendamentele sau să îl respingem. Care sunt amendamentele? Amendamentele încearcă să tragă învățăminte din lucruri care s-au întâmplat după acordul cu Consiliul. Ar trebui să tragem învățăminte Uh, în legătură cu Comitetul de Supraveghere din anexa 3. Cred că este important. Nu putem să avem o legislație din nimic. Trebuie să vedem care este realitatea. Există un conflict uriaș între conducerea OLAF și uh, Comitetul de Supraveghere. Și aceasta Uh, pune sub semnul întrebării procedurile, legalitatea investigațiilor, a martorilor și a acuzațiilor. Avem două opțiuni. Putem să fim de acord cu amendamentele și asta ne dă o poziție puternică în relația cu Consiliul. Putem să negociem, să uh, venim înapoi la uh, procedurile de negociere, să avem o legislație care să aibă într-adevăr un impact sau putem să optăm să nu facem acest lucru și asta înseamnă că vom fi lași, că o să stăm cu coada între picioare. Deci, colegi, Vă rog să votați pentru amendamentele doamnei Gresel, pentru că acesta arată puterea Parlamentului. Mulțumesc, domnule Stas. Domnul Cearnețchi, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, domnul Stas spunea, a spus exact ce vreau și eu să spun. Olaf este necesar, trebuie să fie mai bine supravegheat însă și așa mai departe. Dar să vorbim aici despre chestiuni specifice. Există o serie de amendamente care pot fi considerate ca instrumente. Instrumente ca Olaful să fie îmbunătățit, să fie mai eficient. Dar și mai ușor de controlat. După părerea mea, Comitetul de supraveghere ar trebui să aibă mai multe prerogative de supraveghere. Ar fi un pas în direcția cea bună. Am dorit să sporim controlul asupra activității Olafului. Dacă se adoptă aceste amendamente, le vom susține și sper să le susțină și Parlamentul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Cearnețchi. Domnul De Jong are acum cuvântul un minut. Ik sluit me allereerst aan bij de interventies van... Mulțumesc, domnule președinte. Mă asociez și eu spuselor colegilor Gretle și Stas. Situația la Olaf este gravă. În primul rând, trebuie să se soluționeze conflictul existent cu Comitetul de Supraveghere. Uh, unele din amendamentele noastre merg în acest sens. În plus, cum a spus domnul Mulder, ar fi util să organizăm un comitet al înțelepților ca să îmbunătățească mm, situația pe termen lung. Apoi, Uh, numărul mic de procese care ar urma unor anchete ale OLAF sunt explicate către comisie ca fiind niște lacune din partea justiției din statele membre. Și nu are nimic de a face asta cu calitatea anchetelor OLAF. Bun, am înțeles acest argument, dar ar fi bine să facem și o anchetă externă ca să evalueze lucrurile. Și apoi, Eh, poate că Comisia exercită eh, presiune asupra Olaf pentru a accelera eh, lucrurile. Domnul Kessler Giovanni nu prea apreciază asemenea presiuni, deci iată, n-ar fi o catastrofă, o amânare de câteva luni, ci o ocazie de aur. Mulțumesc și acum domnul Hartung, un minut. Collega Gressler heeft het functioneren van Olaf onder de loep genomen. Mulțumesc. Doamna Gresle se uită la Olaf cu lupa și asta este bine pentru că Olaf nu funcționează așa cum trebuie și asta este păcat, pentru că ar trebui să uh, combată frauda. Dacă acest, uh, uh această instituție nu funcționează bine, atunci chiar avem uh, probleme. Uh, am auzit de o investigație cu un caz care s-a întâmplat uh, foarte departe, dar uh, nu a urmat nimic, nu au venit informații din partea OLAF și acest lucru este foarte serios. Nu trebuie să vorbim despre un OLAF mai bun sau despre o altă modalitate de a lucra. Uh, trebuie să, se, uh, să înceteze odată circul acesta. Se uh, pompează foarte mulți bani în această instituție. Președintele, mulțumesc, domnule Hartong. Uh, au fost vorbitorii din partea grupurilor. Trecem acum la ceilalți vorbitori, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Acest regulament revizuit privind OLAF ne dă instrumentele necesare pentru a fi mai eficienți în lupta împotriva fraudei. Din nefericire sau în mod ironic, uh, și-a pus singur bețe în roate, mai ales în ceea ce privește uh, anchetele de la domnul Dali încoace. Rezultatul n-a fost foarte fericit. Uh, nu avem prea multe rezultate și, de asemenea, și modul în care domnul Kessler a făcut aceste anchete. Nu știu dacă a fost uh, ca un amator sau ca un profesionist. Dar trebuie să ne gândim că e nevoie de reformă și întărirea OLAF este o chestiune care ne face plăcere, mai ales în ceea ce privește definiția fraudei, protecția celor care ne informează despre fraude, Uh, schimburile cu statele membre, schimburile cu Parlamentul și în cele din urmă întărirea comitet, Comitetului de Supraveghere. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Kelly. Domnul Balciti are acum cuvântul două minute. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc, domnului Gresle, pentru volum enorm de muncă depus în vederea consolidării, întăririi OLAF, care este un organism uh, foarte important în ce privește protecția intereselor financiare ale UE și lupta împotriva fraudei. Numărul de cauze detectate de fraudă și de încălcări este în creștere. Și vedem că și Olaf este din ce în ce mai important. De aceea e nevoie de a-i se consolida eficiența și să-i se asigure independența activității de anchetă. E regretabil că astăzi în discuțiile noastre ne concentrăm pe aceste acorduri între Olaf și Comitetul de Supraveghere și incapacitatea lor de a-și împărți competențele și nu ne concentrăm pe reforma Olaf, care e rezultatul a șapte ani de muncă grea, după cum a spus comisarul personalul Olaf este format din circa 500 de oameni și cred că munca lor nu ar trebui împiedicată de mm, certuri interinstituționale. Reforma va îmbunătăți eficiența Olaf și va duce la o mai bună cooperare între Olaf și uh, autoritățile naționale din domeniu. Va proteja și drepturile persoanelor și uh, textul de compromis convenit între Consiliu și Parlament poate că nu e ideal mm, pentru niciuna dintre părți, dar noile reguli vor duce la o mai bună eficiență a anchetelor OLAF. Nu există o lume perfectă și o reform, nicio reformă perfectă, dar reforma OLAF este un prim pas pentru o, o mai bună activitate a sa și pentru o mai mare independență. În calitate de raportor din umbră, trebuie să țin cont de realitate și propun să adoptăm textul de compromis acordat uh, de, cu Consiliul, adică fără amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Balcitis. Uh, domnul Stas, vreau să vă adresez o întrebare. Vă rog, domnule Stas. Da, dragă domnule Balcitis, uh, sunteți un coleg foarte bun, însă nu înțeleg, care, nu înțeleg poziția grupului uh, domniei voastre, pentru că avem o procedură pentru a adopta legislația. Avem o procedură legislativă ordinară care poate comporta trei faze. După, aceea, după a doua lectură putem duce uh, lucrurile la conciliere, ceea ce se întâmplă de multe ori. După cum a spus doamna Gresle, putem să încheiem totul în trei luni, dar dacă de pe acum, la a doua lectură, acceptăm ceea ce ne se propune, vom avea de-a face cu o lege care nu se va mai schimba pe următorii, să spunem, 10 ani. Spune, domnule Stas, da, vă rog, suntem în întârziere, deci mai succint dacă se poate, vă rog. Răspuns. Mulțumesc, stimate coleg. Sigur, e adevărat că ore întregi vorbim pe tema asta, iar comisarul a explicat foarte clar procedurile. Poate că nu va fi vorba de trei luni. Această reformă s-ar putea să fie amânată pentru 2, 3, 4 ani, dacă nu uh, ajungem acum la un acord. De ce am uh, menționat uh, și acest lucru și știm care este poziția domnului Gaier, coordonatorul nostru. Comisia a promis în scris că Imediat după ce se adoptă acest acord, vom trece la, viitoarea rundă, la următoarea rundă de negocieri. Mulțumesc, am domnul Toiler, un uh, minut. Romans, friends, countrymen, lend me your ear. Wie... Suntem uh, ca într-o dramă shakespeariană la un uh, punct de cotitură. În octombrie anul trecut am fost de acord cu raportorul. Timp de șase ani, Parlamentul și Consiliul au încercat să ajungă la un compromis. Instituțiile, Comisia, Olaful și Comitetul de Supraveghere au fost actorii acestei uh, drame stranii. Au fost tot felul de încercări de a contacta um, um, membrii OLAF. Cei de la OLAF au încercat să ne contacteze aș vrea ca Comisia să susțină un comitet de supraveghere independent. Nu pot să îmi imaginez Olaful fără un comitet de supraveghere mai puternic. Mulțumesc, domnule Toirer, pentru citatul minunat din Shakespeare. Doamna Andreasen. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă cineva avea nevoie de o dovadă apropo de cât de ineficiente sunt instituțiile europene, iată, avem șapte ani ca să finalizăm regulamentul restructurării OLAF și chiar când s-a ajuns la un acord între instituții, tot mai e nevoie de amendamente. Dar lucrul cel mai important astăzi aici este independența OLAF, pe care cadrul acesta nu o realizează Olaf este în primul și în primul rând, are în primul și în primul rând rolul să evite corupția și fraudarea fondurilor europene. Deci, prin definiție, ar trebui să fie independent de instituțiile implicate în uh, manevrarea și gestionarea acelor fonduri, adică Comisia, Consiliul, Consiliul European uh, și Parlamentul Olaf ar trebui să raporteze direct către cetățenii europeni, fără intermediar, pentru că ei sunt cei care elementează bugetul european și nu ar trebui să fie supus niciunei hotărâri politice. Mulțumesc, doamna Andreea, să îmi spune președintele. Procedura intervențiilor uh, rapide, domnul Semca. Moim zdaniem, bardzo Mulțumesc. Vreau să atrag atenția asupra unei chestiuni importante care nu a fost discutată până acum. Activitățile Olaf eh, au căpătat din ce în ce mai multă importanță în Europa și eh, asta va continua Uh, la anul, um, cu, știm că la anul sunt alegeri pentru Parlamentul European. De aceea cred că o campanie de informare în legătură cu activitățile OLAF este și ea foarte importantă și de asemenea ar trebui să avem și niște standarde comune în legătură cu uh, care anume informații și cum anume sunt făcute publice, pentru că se pare că nu suntem conștienți uh, de reguli. Prin informațiile sunt, ne ajung la urechi doar după ce sunt publicate în mass media, când e prea târziu. Mulțumesc, domnule Simche, Zemche, și acum am încheiat uh, procedura cash de ai. Uh, dau din nou uh, cuvântul domnului comisar Șemeta. Mulțumesc, domnule președinte, onorați eurodeputați. Este clar că atât Parlamentul cât și Comisul, Comisia au același uh, obiectiv în ceea ce este reformarea OLAF. Uh, îmbunătățirea cadrului uh, de reglementare a OLAF-ului, asigurarea respectării drepturilor fundamentale și o funcționare mai eficientă a Olafului, uh, inclusiv uh, o monitorizare sistemică de către Comitetul de Supraveghere. Deci, răspuns către domnul Tărăr, da, sunt pentru un comitet de supraveghere puternic, dar așa cum am spus-o deja în partea introductivă, sunt convins că o abordare în două etape este potrivită și chiar necesară. Ca un prim pas, trebuie să asigurăm aceste îmbunătățiri semnificative a cadrului uh, juridic ce reglementează Olaful pe care le-am realizat în negocierile cu Consiliul și la care și raportorul noastră a lucrat din greu. În, al doilea, în a doua etapă trebuie să ne gândim cum putem să îmbunătățim și mai mult cadrul juridic, chiar atunci când uh, va fi intrat în vigoare noul regulament. Acesta trebuie să fie uh, inspirat uh, de propunerea privind uh, Uh, procurat, procurorul uh, european, care va fi adoptată în curând. Sper că Parlamentul va fi în măsură să susțină această abordare, ceea ce este în interesul persoanelor în cauză, cât și în interesul contribuabililor europeni. Cred că al minteri vom risca ca în loc să adoptăm imediat regulamentul și să îmbunătățim uh, semnificativ cadrul de reglementare al OLAF, vom continua să lucrăm la reformă nu pentru șapte, ci pentru 10 sau 12 ani. Acesta este riscul cu care ne confruntăm. Președintele, mulțumesc domnule comisar Șemeta și doamna Gresle are cuvântul două minute. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții. Vreau să vă spun, să-i spun ceva lui Ian Mulder. Uh, Consiliul are trei luni să am, analizeze amendamentele. Dacă nu este de acord cu ele, revenim la conciliere, adică uh, trebuie să hotărâm împreună ce vrem să facem și cred că va fi greu să convingem Consiliul că ce vrem noi e corect. Uh, mulțumesc președinției daneze și mulțumesc și președinției poloneze uh, care m-au lămurit apropo de aceste chestiuni nu cred că ar trebui să fim pesimiști în relația cu Comisului și Consiliul dorește să se împiedice frauda uh, în Uniunea Europeană și dorește ca Olaful să funcționeze bine. În 2008 uh, am uh, propus un alt raport și de atunci am auzit o serie întreagă de persoane care spuneau că era imposibil să punem în aplicare ce am propus noi atunci. Comisia a propus uh, un dosar uh, acum vreo doi ani și jumătate, dar nu s-a ocupat de el și nu s-au făcut progrese. Iar acum, în cele din urmă, Comisia uh, ne ajută să facem progrese în privința acestui dosar. De doi ani ne străduim să facem ceva și ajungem la momentul la care putem să facem niște progrese și să ajungem la un regulament nu vrem ca uh, totul uh, să cadă în acest moment. Trebuie să fim insistenți, persistenți și trebuie să, uh, fim, uh, să mulțumim colegilor care ne ajută și să nu ajungem iar la conciliere. În 2006, Comisia a propus o persoană independentă, imparțială, care să supravegheze procedurile, dar apoi și-a retras propunerile peste doi ani. Doi ani de zile nu s-a mai întâmplat nimic. Cred că am ajuns în momentul în care trebuie să adoptăm regulamentul și să îl acceptăm ca atare. Mulțumesc foarte mult, se încheie dezbaterile, se votează mâine la prânz și acum o dezbatere comună privind interesele financiare ale Uniunii Europene. Domnul Vaughan, raportul